Doamnelor și domnilor, stimați colegi, deschidem lucrările noastre cu o jumătate de oră întârziere. Nu vom putea uh, depăși ora 19, deci va trebui să reducem durata intervențiilor uh, noastre, a celor uh, două sesiuni de dezbateri. Uh, într-o primă sesiune vom discuta cadrul financiar plurianual după 2020 și după aceea, la a doua rundă de dezbateri, vom discuta despre posibilele noi resurse proprii la bugetul european. Deci, îi rog pe cei care doresc să ia cuvântul să fie cât mai scurți și la obiect. Aș dori să vă urez în mod extrem de cordial uh, bun venit uh, dumneavoastră reprezentanților parlamentelor naționale, dar și reprezentanților Parlamentului European, însă aș dori mai ales uh, să o salut pe doamna Angelova, vicepreședinta Comisiei de Finanțe și de Bugete de la Adunarea Națională din Republica Bulgară, care va prezida a doua rundă de dezbateri a uh, întâlnirii noastre interparlamentare, care este atât de importantă pentru a uh, consolida, pentru a strânge legăturile între parlamentele naționale și Parlamentul European, mai ales uh, în ceea ce privește uh, aspectele bugetare și fiscale. Uh, prima rundă de dezbateri a sesiunii de astăzi uh, se va ocupa de cadrul financiar plurianual după 2020 abordarea provocărilor uh, noi și a noilor priorități, uh, dar și finanțarea acestora. E vorba despre un moment foarte important pentru a consulta parlamentele naționale și Parlamentul European. Comisia de bugete din Parlamentul European a hotărât să pregătească două rapoarte din proprie inițiativă strategice. În primul rând, un raport privind cadrul financiar plurianual și apoi Uh, reforma resurselor proprii care va fi adoptată la comisie în această săptămână și după aceea la plenara din martie 2018. Uh, e vorba de uh, taxele vamale și, după cum știți, aceste tarife vamale nu mai reprezintă decât 10% din bugetul european pentru că acordurile de liber schimb sunt tot mai puțin numeroase. Acest raport va fi o contribuție la um, lucrările comisiei care va uh, publica uh, documentul său definitiv în luna mai uh, anul curent. Aș dori acum să vă prezint desfășurarea ședinței. Aș dori în primul rând să vă explic cum veți primi cuvântul în această ședință. Aș dori să spun că, ca de obicei, vom încerca să ne asigurăm că toți cei care doresc să ia cuvântul să-l primească, chiar dacă Uh, timpul nostru este restrâns și e cu atât mai restrâns cu cât uh, ședința plenară a uh, depășit momentul inițial prevăzut. Probabil că nu va fi posibil totuși ca toată lumea să ia cuvântul astăzi, având în vedere numărul mare de participanți, dar vom avea mâine după masă o nouă ședință de recuperare. Deci aș dori să vă rog să vă rezumați la două minute, nu mai mult, vom avea un uh, cronometru care se va afișa și uh, în funcție de evoluția dezbaterii va trebui poate să uh, fim și mai stricți poate cu timpul și vom fi obligați să fim cu adevărat foarte stricți noi la președinție. Aveți uh, și cartonașe pe pupitrele dumneavoastră, uh, un cartonaș verde care vizează prima uh, dezbatere, cadrul financiar multianual, și apoi cartonașul galben pentru a doua dezbatere, resursele proprii. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să completați uh, uh, cartonașele respective și să îl uh, înmânați ușierilor. Este o regulă care vizează atât pe eurodeputați cât și pe parlamentarii din parlamentele naționale. Vom încerca să avem formula următoare. Doi parlamentari de la parlamentele naționale și apoi un europarlamentar. Și tot așa, și dacă considerăm că e necesar, doamnă președinte, poate că va trebui să dăm dovadă de flexibilitate, să schimbăm formula în timpul dezbaterii. Aș dori acum să dau cuvântul celor doi raportori uh, pentru raportul din proprie inițiativă privind CFM-ul, Jan Olbricht și Isabel Toma. Nu știu cine dorește să ia primul cuvântul. Isabel. Aș dori să vorbesc în limba franceză. Uh, Aș dori în primul rând să vă salut, să vă urez bun venit dumneavoastră colegilor din Parlamentele Naționale și aș dori să vă spun că uh, din uh, ochii noștri sau uh, ai celor de la Strasburg sunteți jumătatea noastră. Noi ne ocupăm de bugetul european și suntem o jumătate al aceluiași tot, pentru că noi votăm cheltuielile, dumneavoastră votați intrările la buget. Ar trebui să fim uh, foarte complici, și să nu ne putem uh, lipsi unii de alții, însă, din păcate, ne vedem uh, prea rar și prea scurt. Foarte rar avem ocazia să ne întâlnim și cred că ar trebui să încurajăm o astfel de complicitate cât mai mult cu putință. Pentru că, după părerea unora, ar trebui să avem interese divergente, noi parlamentarii europeni și parlamentarii naționali, câteodată interese chiar contradictorii, ori Uh, structura actuală a uh, uh, încasărilor la bugetul european, ni se pare că bugetul național majorează atunci când crește bugetul Uniunii Europene și scădem bugetul european. Deci, Uh, avem de-a face cu o adevărată ecuație pe care trebuie să o rezolvăm. Nu o să mă refer la chestiunile pe fond, pentru că raportorii pentru resursele proprii uh, se vor referi la aceste aspecte, însă eu cred că trebuie să schimbăm structura uh, resurselor a um, încasărilor la bugetul european și acesta este motivul pentru care împreună cu Comisia de Bugete am hotărât ca această chestiune a viitorului cadru financiar multianual să depindă întrucâtva de o Uh, schimbare, de o îmbunătățire a uh, structurii resurselor sau a încasărilor la bugetul uh, Uniunii Europene. Și nu e pentru că, așa cum zic unii, pentru că am vrea ca bugetul Uniunii Europene să fie autonom, ci pentru că trebuie să salvăm acest buget. Și prin această salvare a bugetului Uniunii Europene, până la urmă, miza e salvarea Uniunii Europene. Pentru că tot ce pregătim acum tot de ce se vehiculează, de fapt nu ce se vehiculează, ci ce putem noi uh, constatăm, ci e vorba de un CFM pentru 2014-2020 uh, inferior uh, CFM-ului anterior, dacă ne gândim și la aderarea Croației. Deci este un cadru financiar actual care este prost conceput și afectat negativ de tăieri bugetare și de uh, incidente, am putea spune, care au uh, consecințe grave. Și victima principală este, um, este contribuabilul european. Mă gândesc uh, la orașe, la uh, regiuni, uh, din perspectiva uh, politicii de coeziune, mă gândesc la laboratoarele de cercetare, din perspectiva politicii de cercetare, mă gândesc la studenții Erasmus și așa mai departe. Deci, destinatarii, cei care ar trebui să beneficieze de pe urma acestui buget dar și pentru că în ce privește cadrul financiar multianual viitor și în ce privește cadrul financiar multianual actual, uh, avem de-a face cu adevărate contradicții. Discursuri contradictorii Uh, cetățenii noștri nu mai știu unde să se situeze. Pe de o parte, li se spune că de acum încolo, pe lângă uh, politicile tradiționale, politica agricolă comună, politica de coeziune și așa mai departe, Europa se va ocupa și de alte. Europa se va ocupa de refugiați, de exemplu, sau va combate terorismul, sau uh, se va ocupa și de apărare. În orice caz, de industria apărării. Europa Uh, se va ocupa și de investițiile publice și așa mai departe. Iată ce li se spune cetățenilor. Bineînțeles că Europa se va ocupa de toate aceste politici fără că, la un moment dat, uh, să se pună problema uh, majorării bugetului cu un euro suplimentar. Și mă gândesc mai ales la cei care fac toate aceste discursuri mirobolante sigur că uh, eu sunt membru al Comisiei de Bugete, încerc să fiu cu picioarele pe pământ uh, și să fiu uh, echidistant și am datoria să spun că nu putem continua cu astfel de situație. Bineînțeles că suntem de acord cu faptul că am construit zona Schengen fără să ne gândim la chestiunea frontierelor într-un context internațional dificil avem, e clar, nevoie de o uh, apărare europeană, trebuie să investim în apărare, dar nu putem să facem fără uh, fonduri suplimentare la bugetul european. Iată care este situația actuală și de aceea noi dorim să punem pe tapet uh, problema unui buget care, european care să se ridice la înălțimea așteptărilor și a, a promisiunilor făcute. Discutăm foarte mult cu Consiliul și multe state membre, de exemplu, anunță că cele 12 miliarde uh, de pierderi uh, legate de plecarea Regatului Unit, uh, cele 12 miliarde, deci nu ar trebui să fie acoperite de noi intrări la buget. Ni se mai spune și că va trebui uh, să revizuim prioritățile noastre și că va trebui, de exemplu, să facem tăieri bugetare în uh, anumite domenii, mă gândesc uh, chiar la temelia Uniunii Europene. Și, bineînțeles, aș dori să vă spun că Comisia de Bugete încă nu a votat raportul și că tot ce spun acum îl pun la timpul condițional, având în vedere votul de vineri, Uh, de la comisie și votul din martie uh, de la plenară, dar în orice caz se prefigurează nu un consens, ci o majoritate uh, covârșitoare, a spune, în Parlamentul European. În primul rând, recunoaștem că politicile tradiționale care sunt uh, bazate pe solidaritate, politica de coeziune sau uh, Fondul Social European sau uh, politica agricolă, aceste politici sunt și politici de investiții și deci au o legătură directă cu piața unică. Într-adevăr, e coerent și nu, nu ni se pare corect atunci când îți dorești ca Europa să fie ambițioasă, să începe prin a spune că vom ataca cumva fundația, temelia Uniunii Europene, doar pentru a uh, crește, pentru a te asigura că casa crește. Deci uh, dacă vrei să uh, extinzi o casă, nu tai de la temelie. În orice caz, aceasta este perspectiva Parlamentului European, cu, acât, cu atât mai mult cu cât spuneam că e vorba de politici de solidaritate care au un impact asupra pieței unice Uh, politici uh, în legătură cu care cetățenii noștri au așteptări foarte ridicate. Și uh, politici de investiții, mă refer mai ales la politica de coeziune, este primul buget de, buget de investiții din Uniunea Europeană. Bineînțeles că uh, Uh, ni se spune, ni se sugerează că o soluție ar fi ca politica de coeziune să fie uh, rezervată doar uh, regiunilor care au cea mai mare nevoie, care au probleme. Uh, riscul pe termen lung, poate nu pe termen scurt sau mediu, dar pe termen lung, riscul e ca statele membre care ar beneficia puțin sau deloc de pe urma acestei politici de coeziune să nu mai vrea să participe și această logică a, contribu- a Uh, contribuției nete și a uh, rentabilității să uh, fie pusă sub semnul întrebării. Or, noi credem că această logică a rentabilității este depășită în măsura, mm, având în vedere că totuși toată lumea beneficiază de pe urma acestor investiții. Că ești contributor net sau nu. Și adesea dăm exemplul investițiilor mi s-a spus că am 10 minute. A, îmi cer scuze, spune oratoarea. Bun, uh, mă apropiu acum de concluzie. Uh, n-am fost uh, bine informată, domnule președinte. Deci, în încheiere, aș dori să spun că am făcut un calcul simplu în legătură cu menținerea politicilor existente, fără majorări, ceea ce este o problemă în sine. Apoi, politicile pe care le-am adăugat la acest cadru financiar, și care și-au dovedit utilitatea. Mă gândesc, de exemplu, la politica de combatere a șomajului în rândul tinerilor sau la uh, tot ce ține de refugiați sau de frontiere. Am făcut câteva calcule, am tot adăugat uh, și am mai ținut cont uh, și de cerințele Consiliului în ce privește uh, politica de apărare, în orice caz al industriei de armament, și am ajuns la un calcul simplu respectiv că ar trebui ca pentru viitorul cadru financiar multianual să ajungem la 1,3% din PIB pentru a o scoate la capăt, deci uh, uh, pentru a fi în echilibru bugetar, pentru ca toate aceste politici să funcționeze. Știu că unii s-ar putea să fie șocați de acest procent, uh, pentru că mm, multă lume își dorește să avem doar 1%, dar e vorba de calcule uh, Uh, clare uh, pe hârtie, fără de care ar trebui ca ambiția Uniunii Europene să scadă. În orice caz, Parlamentul European nu împărtășește acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Toma. Domnul Ian Olbricht, în calitate de raportor acum. 7,5 minute. Just, just... Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi câteva observații complementare. În calitate de co-raportor al doamnei Toma, eu sunt din Polonia, dar voi vorbi engleză pentru a facilita puțin dezbaterea. Chestiunea cu care ne confruntăm în momentul de față, atât uh, la Parlamentul European cât în Parlamentele Naționale, este următoarea. Știm ce se va întâmpla după 2020? Asta este întrebarea. Știm ce se va întâmpla cu bugetul european? Și, desigur, și cu diferitele activități desfășurate de statele membre. Răspunsul este că nu știm. Știm că după martie 2019 britanicii vor pleca și acum întreaga dezbatere descrisă de doamna Toma se referă la ce nume ne așteptăm din partea Uniunii Europene după 2020. Asta este prima întrebare. Ce va fi Uniunea Europeană după 2020? Ce am dorit să facem împreună? Și care vor fi activitățile comune și cât vor costa? de unde vin banii. Că nu putem spune că vom face totul. Unde sunt banii și care este decizia politică? A doua întrebare. Vor exista bani după 2020 pentru programe operaționale, pentru fonduri structurale? Vor fi pregătite aceste fonduri? Pentru a fi pregătiți ar trebui să finalizăm toate aceste demersuri premergătoare la mijlocul anului 2019. Noi în Parlament intenționăm să finalizăm regulamentul pentru cadrul financiar multianual înainte de alegerile europarlamentare. Dacă nu finalizăm, probabil că ajungem undeva în 2020 și toate lucrurile vor fi întârziate, ceea ce nu va fi ceva nou în Uniunea Europeană, însă am dorit să evităm acest lucru și am dorit să mm, începem imediat în 2020. Asta este întrebarea politică. Suntem pregătiți să ne mișcăm repede în 6-7 luni pentru o procedură care durează de regulă 2 ani? Și este un exemplu interesant pentru că necesită un acord între guverne, mă refer aici la statele membre, și mm, un acord cu Parlamentul European. Vă reamintesc că pe bugetul anual vom avea la nivelul Consiliului un vot cu majoritate calificată. Pentru CFM este nevoie de unanimitate în Consiliu. De aceea, iată, sunt proceduri diferite, iar după ce se ia o decizie în unanimitate, Consiliul trimite uh, proiectul de CFM în Parlament și noi aici putem spune da sau nu. Și sigur că suntem pregătiți să cooperăm uh, Vrem să cooperăm de pe acum și să nu așteptăm mișcarea Consiliului, însă vrem ca parlamentele naționale și guvernele naționale să dea dovadă de această voință politică să se miște cât mai repede, pentru că dacă nu, nu vom fi gata înainte de europarlamentare și când spun noi, nu mă refer doar la Parlament, ci la întreaga Uniune Europeană, deci nu vom fi gata înainte de schimbarea Comisiei Europene, de schimbarea președinției uh, deci, în termeni politici, totul ar fi deschis. Deci e nevoie de această finalizare în timp și asta se va discuta probabil și mâine. Dezbaterea cu privire la cadrul financiar multianual este o dezbatere cu privire la toate politicile Uniunii. Este dezbaterea politică în ceea ce privește viitorul UE după Brexit. Și nu e vorba doar de costuri, ci trebuie să, punem, să ne punem întrebarea ce vrem să facem împreună după Brexit. Mulțumesc. La parole Mulțumesc, domnule Albrecht. Și acum are cuvântul raportorul pentru bugetul 2019, Daniele Vioti. Beneficia de 10 minute, dar a acceptat să vorbească doar 7 minute și vreau să-i mulțumesc. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Iată că acum uh, vorbim despre buget în italiană. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, celor care participă astăzi, pentru că această săptămână uh, Uh, de colaborare cu parlamentele naționale a fost întotdeauna importantă în uh, activitatea noastră și în special în acest an avem nevoie, din motivele pe care le tocmai le-am auzit, din partea colegei Toma și a colegului Albrecht, avem nevoie de părerea uh, dumneavoastră în ceea ce privește CFM-ul. Anul 2018 va fi un an de relevanță extraordinară Comisia Europeană va veni cu o propunere în ceea ce privește acest uh, cadru financiar multianual și se continuă negocierile și pe Brexit. Deci, procedura pe CFM va fi una plină de provocări și este, practic, uh, ultimul buget de aprobat uh, înainte de acest CFM și este singura posibilitate pentru Parlament de a da continuitate priorităților noastre politice. Aș dori să mă concentrez asupra un număr de trei puncte fundamentale pe care aș dori să vi le împărtășesc. Pe lângă activitățile normale care deja sunt uh, incluse în bugetul anual al Parlamentului European care se referă la creștere, dezvoltare, cercetare. Însă cele trei priorități asupra cărora vreau să mă concentrez este construirea unui pilon social adevărat pentru că eu cred că trebuie ca și și prin politica socială a Uniunii Europene trebuie să redăm încredere cetățenilor. Susținerea țărilor care se confruntă cu cele mai mari fluxuri migratorii, așa cum um, trebuie înainte să ajutăm și acele țări uh, din care pleacă acești refugiați pentru a încerca să eliminăm cauzele care declanșează această migrație. Și apoi întărirea politicii europene în domeniul apărării. Prima temă, așa cum a fost definită la Göteborg de liderii de stat și șefii de guvern pleacă de la o inițiativă în ceea ce privește ocuparea în rândul tinerilor. Anul trecut, datorită activității excelente a predecesorului meu Mureșan am obținut 400 de milioane de euro. În 2019 trebuie să avem alocări noi pe această garanție pentru tineret. În acest sens au făcut multe, dar linia a treia din bugetul uh, european este întotdeauna subfinanțată. Și aici este vorba de Frontex, de programul pentru integrarea migranților, așa cum făceam trimitere uh, la nevoia de a elimina cauzele migrației. În ceea ce privește apărarea europeană, Comisia vine cu o acțiune premergătoare de 12 milioane de euro, așa cum știți, cu acordul doamnei Mogherini, uh, acordul semnat de doamna Mogherini cu statele membre. Și aici, în acest sens, trebuie să ne uh, întărim eforturile și să avansăm, astfel încât Uniunea Europeană să devină un jucător pe scena geopolitică internațională și și această politică trebuie să fie dotată așa cum trebuie. Vedeți așadar, dragi colegi, că avem nevoie de un buget puternic, nu doar pentru viitorul cadru financiar, ci și pentru anul viitor, care nu trebuie să fie doar uh, condus de criterii la nivel național, ci trebuie să ne permită să ne desfășurăm activitățile pe care ni le-am propus s-au creat o serie întreagă de instrumente financiare în afara bugetului și care însă nu sunt supuse controlului democratic al Parlamentului. Înțelegând necesitățile tehnice care au uh, apărut în cursul acestor ani, în ceea ce privește adoptarea acestor instrumente financiare, mă gândesc la EFSI în mod special aici, totuși există în continuare necesitatea de a proteja prerogativele Parlamentului European, așa cum uh, sunt definite acestea în tratate, nu pentru că asta am dorit noi. O abordare excesivă a acestor uh, instrumente financiare ar putea uh, duce la o situație în care cetățenii care critică tehnocrația ar avea dreptate. În orice caz, trebuie să rămânem puternici pentru a face față presiunile Consiliului, care, pe de o parte, cere din ce în ce mai multe activități comune pentru a depăși anumite carențe în anumite state, dar, pe de altă parte, nu este dispus să vină cu resurse noi. De aceea, dragi colegi, în parlamentele dumneavoastră naționale, împreună cu noi, haideți să folosim aceste ultime zile de lucru ca o dezbatere, o confruntare, iar după ce vă întoarceți în capitalele dumneavoastră, în parlamentele dumneavoastră, să faceți presiune asupra guvernelor uh, dumneavoastră împreună cu noi, inclusiv în ceea ce privește guvernul italian, care nu știm uh, încă care va fi. Deci, iată, pentru a încerca să depășim acest uh, mecanism uh, care de regulă devine evident în cadrul negocierilor. Sper că această dezbatere va fi ocazia pentru a defini o strategie comună de lucru. Dați fiind faptul că noi și dumneavoastră suntem singurii reprezentanți ai cetățenilor uh, Iată deci că avem nevoie de o strategie de lucru care să ne permită să ajungem la sfârșitul anului cu un buget care să aibă finanțarea necesară pentru a putea face față provocărilor cu care ne confruntăm în viitor și pentru a reda încrederea cetățenilor europeni. Vă mulțumesc, domnule Vioti. Dumneavoastră ați evocat consecințele unei rigidități a cadrului financiar multianual și în momentul în care există această rigiditate fixată pentru o perioadă de șapte ani de zile, dar că apar anumite circunstanțe, evenimente neprevăzute, atunci e clar că trebuie să avem instrumente periferice la buget și am uh, încercat să analizăm în Comisia pentru Bugete această galaxie a instrumentelor. Uitați-vă cam cum arată. E vorba de instrumente financiare specifice și nu știu dacă în parlamentele naționale aveți vreun control asupra acestora, pentru că e vorba de bugetul Uniunii Europene, dar pentru asta se solicită statele membre. Și nu știu dacă aveți un control asupra acestor instrumente. În orice caz, un control mai sporit decât cel al Parlamentului European. În orice caz, e un subiect la care trebuie să fim foarte atenți, în așa fel încât să regăsim acea unitate a bugetului. Mulțumesc, domnule Vioti, pentru această intervenție care a durat doar 5 minute. Jordi Sole ni s-a alăturat. Vă rog, aveți cuvântul. 7 minute, dacă doriți. Merci, monsieur le président. Um, I will, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în engleză. Dați-mi voie mai întâi să salut în mod călduros colegii noștri din celelalte parlamente, din parlamentele naționale. Și aș vrea să subliniez câteva aspecte în ceea ce privește viitorul cadru financiar multianual. Un subiect deosebit de important pentru grupul nostru. Primul punct. După perioada de după 2020, care și pentru orice alt buget, dar mai ales pentru cadrul uh, financiar care oferă baza pentru o perioadă de șapte ani, ei bine, nu se referă doar la cifre, ci e vorba mai întâi de toate de o viziune politică. Bugetul traduce în fapt o viziune, niște priorități politice. Acestea devin cifre. Deci mai întâi trebuie să identificăm ce anume dorim să facem, ce anume va trebui să facem, ceea ce nu va mai trebui să facem și ceea ce nu mai dorim să facem trebuie să identificăm în ce direcție mergem în ceea ce privește scopurile noastre politice și apoi să vedem cum anume transpunem aceste uh, lucruri în cifre. Și deci, mai întâi trebuie să vedem că avem scopuri comune și trebuie să hotărâm cum le vom finanța. Însă întrebarea este următoarea. Avem aceste scopuri comune? În momentul de față, avem o viziune comună în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene în următorii ani? Am avut o dezbatere aprofundată în ceea ce privește viitorul Europei înainte de a discuta în profunzime următorul cadru financiar multianual? Și dacă a avut loc o astfel de dezbatere, am reușit să ajungem la niște concluzii cu care toată lumea să fie de acord? În ciuda bunelor intenții din partea Comisiei Europene, sincer, am anumite îndoieli. În al doilea rând ca să știm în ce direcție mergem. E de asemenea foarte important să știm unde ne aflăm acum și realitatea este că bugetul european ajunge la doar 1% din uh, veniturile, uh, din PIB-ul combinat al statelor membre și 2% din cheltuielile publice din Uniunea Europeană. Deci observăm că acesta în ultimele decenii a tot scăzut și asta în urma, în ciuda faptului că există tot felul de provocări care s-au acutizat. Deci, după părerea mea, bugetul actual nu, e, nu demonstrează că există ambiție și angajament politic în așa fel încât să avem o Uniune Europeană mai puternică și mai integrată. În consecință, sunt de părere că noi aici, în Parlament, trebuie să fim ambițioși și să venim, să propunem un volum de resurse, de venituri pentru următorul CFM care să oglindească atât voința politică cât și angajamentul nostru pentru a avea o Uniune Europeană mai puternică, mai integrată. Al treilea punct. Din punctul nostru de vedere, bugetul trebuie să fie aliniat cu dezvoltarea durabilă, așa cum este ea uh, definită în mod cuprinzător. Deci, cu alte cuvinte, bugetul european trebuie să ofere un răspuns european la provocările actuale pentru a avea dezvoltare durabilă. Și trebuie să fie răspunsul european față de aceste provocări foarte presante. Deci, noi propunem ca următorul cadru financiar multianual să acopere priorități precum creșterea inegalităților între diferite mm, teritorii europene în cadrul Uniunii Europene, apoi un buget care să pună accentul pe protecția planetei noastre, pe lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru a asigura tranziția energetică, după cum știți, în 2015 la Paris, statele membre și Uniunea Europeană au semnat și au ratificat uh, acordul de cooperare pe schimbări climatice. Acum trebuie să dăm și rezultate concrete. Și bugetul european dacă vă amintiți, acum câțiva ani de zile, domnul Barroso propunea ca cel puțin 20% uh, din cheltuieli să fie legate de mediu. Acum, eu cred că trebuie să sporim în mod semnificativ această cotă, să ajungem cel puțin la 30% în următorul cadru financiar multianual tocmai pentru a ține seama de noile angajamente ale Uniunii Europene la nivel internațional, așa cum am menționat acordul de la Paris și uh, dezvoltarea durabilă. Și aș vrea să spun că metodologia pentru a calcula cheltuielile referitoare la climă trebuie să fie revizuită și limpezită, în așa fel încât să fie compatibilă cu acordul de climă, să fie mai cuprinzătoare și să, să ne asigurăm că vom avea o monitorizare adecvată. O altă prioritate ar trebui să fie investițiile în viitorul nostru în beneficiul viitoarelor generații, să avem programe și acțiuni precum ar fi uh, Erasmus, uh, inițiativa pentru tineret, care să fie orientate înspre uh, viitor, să avem investiții în tehnologii de viitor, în infrastructuri și de asemenea, pentru că de multe ori tindem să uităm Uh, această latură, latura culturală, să investim mai mult în cultură. Evident, cheltuieli pentru cercetare și inovare, acestea trebuie să fie mai semnificativ sporite, cu un accent deosebit pus pe aspectele sociale și de mediu. Doar 9% din cheltuielile actuale de cercetare în cadrul financiar actual sunt uh, orientate înspre cercetarea pe tehnologii ecologice. Și deci e nevoie de o schimbare. Apoi, în ceea ce privește facilitatea conectarea Europei, aceste investiții, de asemenea, ar trebui să pun accentul pe energie curată și pe rețele curate de, de energie curată. Și una din prioritățile noastre, și cu asta voi încheia, pentru grupul nostru este că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică proactivă în ceea ce privește migrația. Și în acest, acest punct trebuie să fie inclus în următorul cadru financiar multianual, pentru că mi-e teamă că în momentul în care discutăm despre migrație, care e o dezbatere curentă în Uniunea Europeană, ne punem accentul prea mult pe externalizarea acestui fenomen și pe siguranța, securitatea la frontieră. Însă Uniunea Europeană trebuie să contribuie la gestionarea acestor fluxuri migratorii. Acestea să devină libere, legale și sigure, să avem fonduri pentru asistență umanitară, să avem un sistem de relocare pe bază voluntară, să avem diferite uh, colaborări cu diferite țări de origine a acestor migranți, politici integrate care să permită acestor migranți, acestor uh, refugiați să își uh, găsească de lucru și să aibă o situație legală. Și un ultim punct. Uniunea Europeană, din punct de vedere politic și financiar, trebuie să dea dovadă de coerență. Ceea ce înseamnă că Trebuie să definim exact ce anume vrem să realizăm în Uniunea Europeană și acest lucru trebuie să fie promovat și în afara Uniunii Europene, pe, la nivel internațional. Deci, drepturile omului, pace, democrație, dezvoltare durabilă și pentru toate aceste lucruri avem nevoie de o Uniune Europeană puternică și capabilă ca și actor la nivel global. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Sole. Și acum să dau cuvântul uh, celor care au solicitat să ia cuvântul, observ că singurele cartonașe verzi vin din partea deputaților sau senatorilor naționali. Deci colegii mei din Parlamentul European încă nu s-au manifestat. Da, văd că alte fișe verzi se vor, uh, vor sosi. Mai întâi, doamna Ann Mulder, din Parlamentul Țărilor de Jos. Vreau maar în... Eh, hier? Maar monsieur. Mag ik in het Nederlands? Um, Ik denk dat, dat de kern van de begroting is... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că ceea ce e mai important referitor la buget este să faci anumite alegeri. Cei care se ocupă de buget știu foarte bine că trebuie să avem această atitudine. La noi în Parlament, când vrem să cheltuim mai mulți bani, trebuie să spunem în paralel unde vom realiza economii. Și da, dumneavoastră a spus, trebuie să vorbim despre obiective. Bun. Spuneți că trebuie să cheltuim mai mult. Dar va trebui să știm concret exact ce anume vom face, pentru că dacă vrem să cheltuim mai mult, asta înseamnă că parlamentele naționale sunt cele care vor trebui să facă economii sau vor trebui să spărească impostele. Și vă rog să mă credeți că nu e ceva foarte plăcut. Uh, când noi spunem că Europa nu vrea să, când se spune că Europa nu vrea să facă economii și când noi trebuie să facem economii uh, referitor, nu știu, la îngrijiri de sănătate sau alte domenii, nu e un discurs prea popular. Apoi, dosarul Brexit, evident, vom avea după Brexit o Europa, o Europa mai mică, un buget mai mic. Și atunci îmi pun întrebarea, înainte de a face propuneri de cheltuieli suplimentare, mă gândesc că ar trebui să vizăm mai întâi uh, eficiența cheltuielilor. Pentru că ce observăm? Observăm că Curtea de Conturi vine în parlamentele noastre și ne spune că sunt anumite aeroporturi care au fost construite cu fonduri comunitare, dar care sunt goale. Dar nu asta își dorește alegătorul sau contribuabilul uh, olandez. Deci, contribuabilul european, și știu că a existat o adevărată dezbatere în acest sens, populația din țările de jos, E bine, când aude că la un moment dat s-ar putea să existe un impozit european, să știți că nu e neapărat un discurs foarte popular și foarte plăcut. Deci întrebarea este ce trebuie să facă concret Uniunea Europeană. Eu cred că înainte trebuie să rezolve problemele la nivel transfrontalier și problemele mai mari, mai generale, pe care țările nu le pot rezolva singure. Schimbări climatice, migrație, gestiunea frontierelor. Deci va trebui să țintim, să prioritizăm domeniile de intervenție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mulder, și acum are cuvântul doamna Margara Marquez. Merci, président. Je, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, celor care au luat uh, cuvântul, uh, raportorilor, raportorilor alternativi care ne-au pregătit tot ce se întâmplă în legătură cu pregătirea cadrului financiar multianual. Aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, coeziunea. Aș dori să spun că împărtășesc uh, preocupările prezentate de către Isabel Toma, uh, mai ales dacă uh, nu vrem să fragilizăm politica de coeziune. Politica de coeziune trebuie să rămână puternică și trebuie să facă față unor noi provocări. Și de aceea eu vorbesc, prefer să vorbesc de o nouă Uh, generație de politici de coeziune, pentru că ea ar trebui, politica de coeziune, să includă și alte politici. De exemplu, când vorbim despre integrarea migranților, așa cum a spus colegul din Spania, în orașele mari, în metropole, pentru ca ei să aibă acces la ocupare, uh, la uh, sistemul de învățământ și așa mai departe, e vorba de proiecte de coeziune în aceste mari orașe. Deci trebuie ca politica de coeziune uh, să facă față unor noi provocări și nu trebuie ca această politică să fie fragilizată. Apoi, în ceea ce privește resursele proprii. Într-adevăr, trebuie ca participarea statelor membre să sporească. Într-adevăr, există propuneri concrete în acest sens. Trebuie să începem o negociere tocmai pentru ca statele membre uh, să-și uh, asume răspunderea. Știm că ele nu prea sunt dispuse să aibă o participare mai mare la bugetul european. Trebuie ca aceste state membre să fie convinse că noile provocări, mă gândesc de la politica de apărare sau de protecția frontierelor, e o politică care vizează tocmai Uh, țările care nu doresc să aibă o contribuție sporită la uh, bugetul uh, Uniunii Europene. Premierul nostru a dat dovadă de deschidere a spus că e pentru o taxă pentru tranzacțiile financiare, e pentru o taxă pe economia digitală și o taxă pentru economia bazată pe carbon. Președintele spune vom avea o următoare dezbatere legată de resursele proprii mai târziu. În al treilea rând, Parlamentul portughez a înființat o comisie specială pentru a urmări negocierile uh, cu privire la cadrul financiar uh, multianual uh, atât în faza aceasta de pregătire, dar și pentru faza ulterioară de negociere bilaterală între Portugalia și instituțiile europene. Mulțumesc! Mulțumim! Dăm cuvântul unui eurodeputat portughez, José Manuel Fernandes, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea știe că uh, noi în Uniunea Europeană nutrim uh, o mare ambiție și strategia 2020 este dovada grăitoare în acest sens. Această strategie a fost susținută de către toată lumea, de către toate statele membre, de către toate parlamentele și doar cu 1% din venitul național brut, uh, brut toată lumea vrea să se facă totul. E un buget care este infim pentru toate aceste obiective ambițioase. Și suntem uh, cumva stânjeniți pentru că dezbaterea noastră nu ar trebui să, urme, să, să urmeze această metodă. O metodă a uh, adăugirii. Nu ar trebui să vorbim tot timpul de tăieri sau de retrageri. Fiecare stat membru ar trebui să spună ce își dorește. Bineînțeles că ar trebui să ne punem cu toții de acord pentru tot ce ne dorim în domeniul cercetării și dezvoltării, pentru șomajul în rândul tinerilor, pentru coeziune, pentru migrație, pentru solidaritate și așa mai departe. După care ar urma să facem adunarea și am vedea la ce cifre am ajunge. Dar cum, proteză, cum procedăm? 1% Parlamentul spune însă 1,3% Parlamentul European. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că obiectivele strategiei 2020 nu au fost atinse și la ele se adaugă noi provocări, mă gândesc la migrație, la securitate și la apărare. Și noi vrem să fim la înălțimea dorințelor sau așteptărilor cetățenilor. Și mai avem și Brexitul. Brexitul înseamnă un buget cu uh, mai puțin de 10 miliarde de euro pe an. 1,3% vă spun că nu e mult. E vorba de 175 de miliarde de euro uh, anual. Nu e o sumă uh, imensă, dacă ne gândim că e vorba totuși de 27 de state membre. Dar putem totuși cu acești bani să facem câte ceva. Și aici mă apropiu de uh, concluzie, domnule președinte, Consiliul uh, n-ar trebui să se opună acestei uh, majorări. Dacă ne uităm la toate declarațiile statelor membre, și aici vorbesc de toate statele membre, chiar 1,3% nu e suficient pentru uh, așteptările Uh, pe care le creează în rândul opiniei publice europene. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Mulțumesc. Mulțumim. Are acum cuvântul uh, domnul Vasile Cocoș din România. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea privind viitoarea finanțare a Uniunii Europene nu poate avea loc fără a ține cont de lecțiile învățate în cursul implementării actualului cadru financiar multianual 2014-2020. În cadrul actualului CFM, fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană au fost utilizate până la plafoanele aprobate pentru a asigura resursele necesare pentru a aborda diferitele crize și noile priorități politice ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, fără îndoială, nivelul scăzut al resurselor disponibile în actualul CFM-ul se dovedește a fi insuficient pentru a răspunde nevoilor și ambițiilor politice ale Uniunii Europene. Este nevoie de o reformă majoră a structurii veniturilor Uniunii Europene, astfel, astfel cum a propus grupul de experți la nivel înalt prezidat de domnul Mario Monti în decembrie 2016. Aceste propuneri ar trebui să ducă la un cadru bugetar al Uniunii Europene mai stabil, durabil și mai previzibil și ar trebui să asigure transparență pentru cetățenii Europei. Este necesar să se introducă un sistem veritabil de, de resurse financiare proprii care să le ridice contribuția la bugetul Uniunii Europene la cel puțin 50% față de contribuțiile bugetare naționale ale statelor membre. Prin urmare, trebuie asigurat un echilibru cantitativ între resursele proprii ale Uniunii Europene și contribuțiile naționale unitatea bugetară este esențială pentru transparența și controlul democratic al finanțelor uniunii europene. astăzi cetățenii europeni au o mai mică încredere în politicile și prioritățile economice și sociale ale uniunii. acest lucru se datorează și faptului că în ultimii ani o serie de fonduri facilități instrumente și mecanisme de finanțare ale uniunii europene pentru o gamă largă de scopuri și activități au fost acordate cu o răspundere foarte limitată față de cetățenii Europei. Trebuie să li se explice cetățenilor, într-o manieră destul de transparentă și democratică, acest sistem extrem de complicat. Trebuie clarificată această arhitectură complexă a finanțării UE și trebuie să se ajungă la un acord privind un buget european care să fie aproape de prioritățile reale ale cetățenilor Uniunii Europene. Merci. La parole est maintenant à Joël. Mulțumim. Joël Giro acum raportor general din partea Comisiei de Finanțe de la adunarea uh, națională din Franța. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că vom vorbi despre resurse la a doua dezbatere, dar uh, am înțeles cu toții că Brexitul va uh, complica ecuația bugetară, dar această plecare a Regatului Unit ne permite să discutăm subiecte, mai ales J'ai insisté uh, l'année dernière à Tallinn așa cum am insistat și anul trecut la Tallinn, în ceea ce privește rabatul. Știți foarte bine că Franța și-a propus ea un anumit rabat observ totuși că plătim un miliard de euro în plus comparativ cu alte țări, cum ar fi Germania. Evident, există și uh, rate diferite pentru TVA, care reprezintă o formă de rabat. Dar în această dezbatere, Franța este gata să-și spărească contribuția, dar aceasta va fi subordonată unei discuții în ceea ce privește participarea fiecăruia și observ că există un acord între CDU și SPD în Germania, unde se scrie foarte clar care vor trebui să fie aceste contribuții. Acum, în ceea ce privește politicile de coeziune care au fost adinau revocate. Evident că acestea sunt indispensabile și reprezintă miezul intervenției europene, dar cu acestea fiind spuse, mi se pare că e normal ca cei mai bogați să-i ajute pe cei mai puțin bogați. E principiul de solidaritate între statele membre. Și pentru a evita o sporire însemnată a contribuțiilor statelor membre, oare n-ar trebui să ne gândim la reorientarea uh, acestor fonduri structurale? Știm că există anumite regiuni care suferă cel mai mult de uh, mondializare. Sau sau eventual să avem uh, niște politici care să structureze mai mult. Ar fi, spre exemplu, strategiile macroregionale care reprezintă o adevărată garanție de integrare europeană și mă gândesc că ar fi niște subiecte care merită să fie analizate. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Gardia Zabal, europarlamentar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În momentul în care vorbim despre buget, uh, Uh, și despre Uniunea Europeană, e clar că de multe ori uh, s-a spus uh, că trebuie să facem mai multe eforturi. Însă mie mi se pare că fraza care întotdeauna mi-a atras atenția. Uitați-vă la detalii, uitați-vă la politici, uitați-vă, trebuie să facem mai multe cu mai puțin. Nu? E ceva neobișnuit, anormal. Și cred că acesta este primul lucru pe care trebuie să-l luăm, să-l ținem, să luăm în considerare. Întrebarea este următoarea. Dacă vrem să facem mai mult, e logic să avem un buget mai mare pentru Uniunea Europeană. Dacă nu, atunci va trebui să acceptăm acceptăm ideea că vom face mai puține politici la nivel european pentru că nu suntem dispuși să punem banii pe masă. Și dovada că așa stau lucrurile a fost tocmai cadrul financiar actual. În momentul în care am avut uh, criza refugiaților, sosirea migranților, în momentul în care a trebuit să avem un plan de investiții, când a trebuit să lansăm un corp european de solidaritate, uh, ce a trebuit să facem? A trebuit să găsim bani din alte programe și să-i transferăm din alte programe pentru a finanța acest lucru. Și asta demonstrează foarte clar că nu putem face mai multe cu mai puțin bani. Deci va trebui să luăm o decizie și deciziile sunt importante pentru că vrem să știm, vrem să mai avem în continuare o politică agricolă comună și vrem să o menținem la nivel european sau o să renaționalizăm această politică? Dacă ne codărim o politică de coeziune pentru toate regiunile sau eventual vom hotărâ că o parte uh, din teritoriile europene nu vor mai beneficia de politica de coeziune, pentru că la urma urmei, da, e adevărat, e o solidaritate între teritoriile mai sărace și cele mai bogate, însă trebuie să fie ceva echilibrat. Așa că mi s-ar părea o greșeală să lăsăm deoparte și să mm, politica de coeziune, uh, același lucru e valabil și pentru politica de apărare, politica de cercetare, dezvoltare. Uh, s-au dat deja foarte multe exemple în acest sens. Un alt lucru pe care doream să-l subliniez, deși îmi rămâne puțin timp, e flexibilitatea, pentru că va trebui să hotărâm acum ce anume se va întâmpla în următorii 10 ani. Și pentru că nu avem răspunsuri gata făcute, pentru că avem și mai multe întrebări, avem nevoie de flexibilitate atunci. Și un alt comentariu. Avem nevoie de un acord înainte de alegerile din 2019 și insist, și e bine că sunt și parlamentele naționale de față, trebuie să facem presiune asupra guvernelor naționale. Mi se pare fundamental ceea ce a spus și a făcut uh, Portugalia când a creat acea comisie specială greșeală de urmărirea dezbaterilor. Dacă nu reușim să ajungem la un mandat înainte de alegeri, vom mai pierde încă doi ani și va fi ceva fatal pentru politicii pe care vrem să le lansăm. Mulțumesc și acum are cuvântul John Larat, vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete din Parlamentul Irlandez. Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte, câteva puncte succinte. Știu din ceea ce s-a spus că la Bruxelles se pune accentul pe impactul post-Brexit asupra bugetului. Dar mai există și folosim orice prilej pentru a sublinia acest lucru, așa cum am făcut uh, la, în cadrul delegației care a fost la Dublin, să arătăm care vor fi implicațiile asupra Irlandei, unde consecințele vor fi mai mari în urma Brexitului și în funcție de tipul de Brexit care va avea loc și ar put, am putea asista la un impact de 4,9% asupra PIB-ului și suntem încă o economie doar în revenire, asta până în anul 2030. De aceea vreau să arată încă o dată că nu este vorba doar de impactul uh, bugetar, ci și uh, de impactul asupra acelor uh, regiuni care vor fi cel mai greu afectate. În ceea ce privește pilonii și prioritățile pe care le-ați menționat, cred că se impune sublinierea emigrației, care afectează unele state foarte mult, cele care se află mai aproape de frontiere. Dezbaterile pot fi, sigur, destul de încărcate, însă eu cred că și cibersecuritatea trebuie avută în vedere și uh, sunt chestiuni importante atunci când se discută de buget. Pentru că nu doar apărarea fizică este importantă, ci și apărarea cibernetică. Mulțumesc! Are acum cuvântul Maria de Marangulo. Bună tardes. Eh, Bună ziua. În următorul cadru financiar multianual trebuie să facă parte din viziunea noastră despre o, o Europa mai puternică, mai integrată și o Europa mai puternică și mai integrată. După părerea noastră, Europa mai capabilă să dea un răspuns priorităților și așteptărilor din partea cetățenilor. Și în acest sens, de-a lungul anilor, bugetul european a fost întotdeauna capabil să încurajeze coeziunea economică și să îmbunătățească felul în care funcționează piața noastră internă. A fost rolul său primordial al CFM și trebuie ca acest rol să fie menținut și pe viitor. Pentru că o piață internă integrată este bogăția noastră cea mai mare pentru a avea ocupare în Europa, pentru a avea creștere, pentru a avea bunăstare pentru cetățeni. Și în acest sens, noi știm că Strâns legat de cadrul financiar multianual și de piața internă, există anumite aspecte foarte importante, cum ar fi uh, cheltuieli pe competitivitate, pe latura durabilă și, foarte important pentru Spania, politica agricolă comună sau cheltuielile referitoare la politica de coeziune. Însă aceste cheltuieli trebuie să reprezinte și, de fapt, o sursă de venituri. Sunt uh, bani investiți în viitorul Europei. Și um, în anii precedenți s-a văzut foarte clar cât de importantă este politica de coeziune și cât de importantă este PAC în momentul în care Uh, ne-am dat seama că acestea au fost principalele politici investiționale în Europa. Au susținut convergența între regiuni, acele regiuni care erau mai întârziate în dezvoltare și care au reprezentat o pârghie importantă de dezvoltare și de competitivitate. Și deci e clar că e vorba de o adevărată sursă de venituri. După părerea noastră, aceste politici sunt uh, în slujba unei coeziuni sporite, economice și sociale și de asemenea reprezintă, cum spuneam, o sursă de investiții importante în viitorul Europei și în viitorul bunăstării cetățenilor europeni. Iar în ceea ce privește noul sistem de resurse, prevăzut pentru cadrul financiar uh, multianual, trebuie să devină, a devenit în momentul de față un instrument prea complex. Nu am avut suficientă transparență. Deci, după 2020, CFM este o nouă șansă tocmai pentru a simplifica acea parte de venituri din bugetul european, în așa fel încât să eliminăm anumite rubrici bugetare uh, care de fapt depind doar de PIB și evident acesta este indicatorul cel mai uh, important și încheie aici, domnule președinte. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, Brexit-ul nu este un motiv pentru a tăia fondurile, așa cum ar putea spune mulți. Deși putem regreta plecarea Marii Britanii din Uniune, este totuși o ocazie să clarificăm ce fel de Uniune vrem, să stabilim prioritățile și apoi să oferim bugetul necesar pentru atingerea obiectivelor, atât din contribuții naționale cât și din resurse proprii europene. Însă, mai întâi trebuie să ne alegem viziunea pe care ne dorim. Uneori, avem senzația că <clears throat> lucrurile sunt întoarse pe dos, ca și cum ar fi banii deja și să încercăm să vedem cine este cel mai tare, cel mai puternic în a-i înfășca și vă aduceți aminte de noaptea cuțitelor lungi în uh, Consiliul European, dar trecutului trecut. Așa se desfășurau uh, lucrurile, dar asta nu mai funcționează în ceea ce privește cadrul financiar multianual, pentru că pentru a obține susținere democratică, Uniunea Europeană trebuie să explice Dar nu mai putem uh, să venim cu același tip de procedură bugetară. Avem nevoie de mai multă flexibilitate în proiectul de buget. Cred că ar avea mai multă susținere. Principiul valorii adăugate europene trebuie de asemenea menținut, însă principala valoare adăugată pentru UE este de a o menține puternică, asta în condițiile trendurilor eurosceptice și populiste. De asemenea, și sistemul euro trebuie să rămână funcțional pentru a nu ucide această Uniune. În prim, în momentul acesta aș dori să subliniez doar câteva funcțiuni pe care trebuie să le îndeplinească bugetul european. Finanțarea coeziunii. Președintele intervine rugând vorbitoarea să încheie. Crearea unei funcțiuni de macrostabilitate la nivel european, întărirea funcției de distribuție pentru a aborda inegalitățile și, cel mai important, reinventarea bunurilor publice europene și alocarea de fonduri pentru acestea. Nu avem nevoie și nu susținem miniștri de finanțe fără a le oferi instrumentele cu care să acționează. That means a budget. Thank you. Merci. Je vais demander à nos deux Mulțumesc, aș dori să-i rog pe cei doi raportori să tragă concluziile acestei dezbateri, din păcate mult prea succinte, fiecare un minut dacă se poate. Uh, Vreau je oui ou non, hein? Să spun da sau nu. I think that, uh, as... Cred că, ca de regulă în politică, există păreri diferite, ceea ce îmbogățește viața politică. Cred că unii împărtășim uh, viziunea că vrem să clarificăm ce vrea Uniunea Europeană și vrem mai mult uh, pentru Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă în mod necesar că vrem un buget mai mare, dar întrebarea în același timp este dacă vrem să păstrăm același standard, nu cu același buget. Vrem să avem așadar același standard și după Brexit ca înainte cum vrem să schimbăm standardul politicilor Uniunii Europene? Dacă vrem să menținem același standard al politicilor, atunci este absolut necesar să definim cât va costa acest lucru și să vedem unde găsim banii, fie prin contribuții naționale, fie prin resurse proprii. Nu se pune problema aici a ambiției de a face bugetul uh, mai mare dar noi aici în Parlament, chiar venind din uh, grupuri politice diferite, vrem să spunem foarte clar că nu se cade să reducem ambițiile Uniunii Europene. Și dacă guvernele decid să, așa cum au făcut-o, de a adăuga elemente noi, precum apărarea, securitatea, Sigur că noi suntem de acord, dar dacă există provocări noi, de unde vin banii? Fie definim aceste provocări și atunci și dăm banii sau nu. De aceea, noi considerăm că aceste provocări de care trebuie să se ocupe bugetul european uh, trebuie adăugate, dar trebuie venit și cu fondurile uh, necesare în acest sens. Mulțumesc, Isabel Toma. un minut. Un minut. Îmi cer scuze, un minut. Doream doar să fac o precizare e foarte importantă pentru mine. Ideea nu e să creștem bugetul, trebuie ca bugetul să rămână în, la nivelul său uh, actual înainte de plecarea Regatului Unit. Pentru că nu, nu numai că nu suntem gata să ne reducem din ambiții, dar nu eu vorbesc aici, inclusiv Consiliul nu dorește acest lucru, însă venim cu noi propuneri ambițioase. Deci trebuie să dăm dovadă de coerență și aș dori să uh, îi spun domnului Mulder, uh, într-adevăr, asta spunem și noi. Noi nu vrem noi programe fără, sau noi propuneri fără noi uh, resurse bugetare. Deci dacă vrem noi proiecte, atunci e nevoie de noi încasări la buget. Și în încheiere aș dori să uh, felicit uh, Parlamentul portughez pentru această inițiativă excelentă și, bineînțeles, că mi-aș dori să existe în toate parlamentele naționale astfel de comisii și împreună cu colegul Orbric și cu colegii de la Comisia de Bugete suntem gata să venim uh, în întâmpinarea dumneavoastră în timpul acestei perioade. Mulțumim înainte de a trece la a doua rundă de dezbateri și a da cuvântul doamnei Evgenia Angelova. Aș dori să vă rog să vă lansez un apel, pentru că faceți parte din parlamentele naționale. Uh, și aici vorbim și despre valoarea adăugată europeană. Aș dori să știu dacă nu există cheltuieli care, în contextul globalizării, uh, ar putea duce uh, sau uh, au la nivel uh, național o eficiență mediocră, să spunem. Și mă întreb dacă nu parlamentele naționale nu ar putea să se implice în mod colectiv la nivel european. Altfel spus, dacă bugetul european ar crește, ar trebui ca în consecință bugetele, bugetele naționale să scadă. Uh, Uh, cu aceeași sumă, să spunem. Și astfel am putea să demonstrăm într-adevăr că există o plus valoare europeană. Mă gândesc la anumite domenii, la spațiu, la apărare, la securitate, la migrație. În astfel de domenii, anumite uh, cheltuieli la nivel național nu sunt uh, suficient de eficace și poate că ar fi înțelept să ne gândim că am putea să transferăm o parte din aceste mijloace la nivel european. Pentru a demonstra că la nivel global creșterea cheltuielilor Uh, la Uniunea Europeană, la bugetul european, nu duce la o creștere a cheltuielilor publice în Europa, pe ansamblu. Am închis această paranteză. Doamnă copreședinte, vă dau cuvântul. Trebuie să schimbăm uh, uh raportorii. Îl rog pe colegul uh, Lewandowski și pe domnul Depre să vină lângă noi aici la prezidiu Domnul Daniele Viotine părăsește și el. Și Alain masur tocmai a intrat în sală. Thank you, Honorable Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este o mare plăcere pentru mine să am posibilitatea de a coprezida alături de domnul Artu uh, această ședință. Știți desigur că Bulgaria preia sau a preluat pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene. Este o situație nouă pentru noi, însă încercăm să fim cât de eficienți posibil. Parlamentul European și parlamentele naționale au dat dovadă în mai multe rânduri că în niciun caz nu sunt rivale sau concurente. Sunt convinsă că putem lucra în interesul comun a cetățenilor europeni, dând mai mare greutate vocilor democratice. Astfel de întâlniri pot aduce cetățenii mai aproape de Uniunea Europeană. În opinia mea, întărirea acestei colaborări fructuoase ar trebui să constituie o piatră de cotitură pentru fiecare politică europeană. Desigur, sigur activitatea um, de colaborare între parlamente este foarte importantă, în special în condițiile creșterii populismului în zilele noastre. Proiectul european ar trebui să continue să fie cel, așa cum a fost definit de lor, cooperare și solidaritate. Cooperare care întărește și solidaritate care un, unește de asemenea. Trebuie să continuăm eforturile politice pentru a ții soluția optimă care să reflecte voința tuturor europenilor de a merge mai departe împreună pe calea care va urma, depășind, desigur, dificultățile tinerele generații și instituțiile de educație trebuie să joace un rol major în viitorul Europei, aducând energie nouă și idei noi pentru Uniunea Europeană, pentru reformarea acesteia, pentru a răspunde la așteptările ridicate a cetățenilor noștri. Este îngrijoritor faptul că, pentru prima dată, după cel de-al doilea război mondial, este riscul ca generațiile de tineri adulți din ziua de azi să aibă o situație mai proastă decât părinții lor. Astăzi, mulți europeni consideră că Uniunea Europeană este prea distantă sau interferează prea mult cu viața lor cotidiană. Cer Uniunii Europene să vină cu soluții practice față de crizele cu care ne confruntăm. Fie că e vorba de o soluție economică, socială, culturală. Cer însă, în primul rând, cum anume, sau se întreabă, cum le îmbunătățește standardul de viață și așteaptă un răspuns aici. Și este la latitudinea noastră, a tuturor, de a veni cu acest răspuns. Și trebuie să fim sinceri cu acest răspuns, pentru că altfel ajungem la aspecte postfactice solidaritate, libertate, prosperitate, egalitate, bunăstare și sustenabilitate sunt uh, criterii importante. Trebuie să ne aducem aminte de principiile care ne unesc ca europeni și de succesurile pe care le-am report, succesele pe care le-am reportat împreună. În astfel de vremuri, Uniunea Europeană are nevoie de tărie și hotărâre pentru a-și păstra unitatea și să răspundă mai bine la așteptările cetățenilor săi în domeniul securității economiei, incluziunii sociale, protecției mediului și, desigur, și în ceea ce privește schimbările climatice. Este esențial pentru Europa să uh, vină cu modificări tehnologice pentru a asigura un viitor sustenabil pentru toți cetățenii noștri. În plus, analizând provocările unei lumi în continuă schimbare, Europa trebuie să ofere cetățenilor atât protecție cât și oportunități subiecte sensibile, precum viitorul bugetului european după 2020, pot câștiga legitimitate doar atunci când se discută uh, într-o dezbatere largă și dacă ascultăm care sunt preocupările cetățenilor noștri și ținem cont de ele. Comunicarea acțiunilor Uniunii Europene, de asemenea, ar trebui să uh, fie unul din obiectivele noastre importante, pentru că și idei revoluționare și, și, sau soluții revoluționare uh, <clears throat> ar putea să eșueze dacă nu au susținerea cetățenilor. CFM-ul pentru perioada după 2020 este de importanță cheie pentru dezvoltarea Uniunii în următoarea decadă. După cum ne așteptăm, propunerea Comisiei Europene ar trebui să se concentreze atât pe venituri cât și pe partea de cheltuieli Am bugetul nostru comun. Va fi o dezbatere serioasă și vom intra în detalii de îndată ce vom avea calculele uh, proiectate de Comisia Europeană. Am să încerc să mă limitez uh, cât mai mult aici în introducere, însă aș dori să dau cuvântul acum domnului Ianoș Lewandowski și apoi domnului Gerard Depre, coraportori pe resurse proprii Așteptăm cu interes observațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Bună seara. Suntem uh, doi raportori, dar o singură voce. Și bun venit uh, cetățenilor aleși de alți cetățeni din toate țările Uniunii. Discutăm partea de venituri a bugetului acum și asta și în prezența prietenului meu, Alen Lamasur, care e undeva mai încolo. Dânsul este Uh, memoria vie a mai multor încercări de a moderniza partea de venituri a bugetului. Nu cu prea mult succes, dar iată că încercăm din nou. Nu am fost descurajați de încercările anterioare. De asemenea, încurajăm și Comisia să dea dovadă de curaj în acest sens. Atunci când s-a propus ultima dată taxa pe tranzacțiile financiare și uh, TVA-ul simplificat, asta uh, ar fi dus la uh, anularea um, rabatului pentru britanici și de aceea răspunsul de la Londra a fost imediat nu. Și um, pentru taxa pe tranzacțiile financiare ar fi presupus cooperare între state, deci nu s-a ajuns nici aici. Însă, poate totuși Brexitul uh, e și o oportunitate, statele membre putea fi mai flexibile pentru că sunt provocări noi și acestea ar trebui finanțate cu bani proaspeți. De aceea, încercăm printr-o rezoluție care ar urma să fie votată în această săptămână în Comisia pentru Buget, încercăm așadar să fim curajoși, dar nu să provocăm și când spun acest lucru, uh, mă refer la faptul că nu venim cu schimbări majore, ci încercăm uh, în continuare să asigurăm suveranitatea fiscală a Parlamentelor Naționale, care este și trebuie să rămână o prerogativă a Parlamentelor Naționale. Însă știm că paradoxul sistemelor uh, existente, care mm, sunt foarte complexe, este acela că cu cât contribuțiile din PIB sunt mai mari, cu atât statele tind să perceapă acest lucru nu ca pe o investiție, ci ca pe un cost. Și până la urmă, în negocieri, oamenii sunt judecați pe poziții nete în ceea ce privește succesul sau eșecul. Este ușor să critici sistemul existent. Să paradoxul este că un sistem atât de criticat este totuși stabil din anii 80 încoace, ceea ce este cel mai controversat uh, este de unde putem veni cu resurse noi. Însă pot spune că încercăm să venim uh, cu mai mulți candidați, uh, niciunul nu e perfect. TVA simplificat încă o dată. Fără Brexit ar putea să fie mai ușor. Acum cu Brexitul, de fapt taxa pe tranzacțiile financiare care să nu fie pe activitățile efective, ci pe tranzacții pentru a reduce această tendință de speculă pe piețele financiare. Și nu e vorba aici de a um, impozita gospodării sau operațiuni uh, economice normale. Mai venim în propunerea noastră și cu o posibilă um, propunere în ceea ce privește impozitul pe profit sau o parte a acestuia, poate pentru sectorul digital și poate că și altceva în care să încercăm să promovăm uh, combaterea schimbărilor climatice, deci un fel de impozitare și în funcție de mediu. un fel de taxă de ajustare funcție de emisiile de carbon. Deci să încercăm să impozităm importurile um, similar cu ce avem în schema noastră de tranzacționare a emisiilor unele, sigur, sunt uh, previzibile, mm, contribuții și din partea unor state terțe. De asemenea și impozitul uh, datorat de angajat, dar anumite venituri sunt mai puțin previzibile, precum amenziile. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule Lewandowski. Domnule Depre, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că eu sunt cu cele spuse de colegul și coraportorul nostru, Ianuș Lewandowski. Aș dori să sintetizez poziția noastră plasând-o într-un cadru mai general, aș spune. E clar că avem nevoie de noi resurse la bugetul european. Unii, poate chiar în sală, spun că bugetul european este o povară prea greoaie și prea mare în expansiune. Dacă vă uitați la bugetul european raportat la venitul uh, național brut, vedeți că în 1993 96, bugetul european reprezenta 1,25% din venitul național brut, în condițiile în care bugetul 2014-2020, cadru financiar multianual, era de 1,03%. Deci, bugetul european în ultimii ani a scăzut ca amploare. Dacă ne raportăm la uh, generarea de bogăție în europeană. O a doua idee. Se face adesea această diferență între contributorii net și beneficiarii net. Și există și o parte, un sâmbure de adevăr. Dar cei care sunt contributori neți nu calculează întotdeauna uh, beneficiile pe care le au de pe urma uh, bugetului european. Mă gândesc, de exemplu, la anumitele, anumite economii care beneficiază de pe urma pieței unice de pe urma normelor armonizate pentru bunuri și servicii și de pe urma existenței uh, uh, monedei unice europene. Deci toată această diferență între contributor net uh, și beneficiar net mi se pare artificială și e chiar greșită, după părerea mea. În al treilea rând, dacă vrem resurse proprii noi, e pentru că avem pierderi, Brexitul va genera o prăpastie și apoi mai există și noile priorități. Unii dintre dumneavoastră au vorbit despre ele și cred că este o preocupare pentru toți cei care sunt prezenți în sală. Ați vorbit că trebuie să fim mai eficace în anumite domenii, de exemplu în domeniul controlului frontierelor externe. Este într-adevăr o miză pentru gestionarea fluxurilor migratorii și pentru echilibrul politic intern al uh, societăților uh, europene. Comisia a publicat un nou document uh, în care se spune că propune patru scenarii pentru controlul frontierelor. Unul, primul, cu 4 miliarde de euro pentru următorii șapte ani și un scenariu maxim, conform căruia vom avea un adevărat control al frontierelor externe eficace, care pe șapte ani ar Uh, costa 150 de miliarde de euro. Deci noi va trebui să tranșăm, în funcție de prioritățile noastre, deci prioritățile pe care le alegem, uh, care sunt mijloacele suplimentare de care vom avea nevoie în următorii ani. Aș dori să răspund la o întrebare care a fost pusă din aur. Uh, dacă vrem să creăm Uh, un nivel european. Nu! Uh, mâine Comisia și uh, Consiliul nu vor spune că va exista un impozit european care va fi aplicat tuturor, care va fi hotărât de către Consiliu și de către Parlamentul European. Ea nu și-a spus nu ne atingem de suveranitatea fiscală și tot ce facem în domeniul resurselor proprii vizează tocmai ca uh, la trezoreria europeană să se adauge impozite care au existat sau venituri care au existat înainte. Mă gândesc, de exemplu, la TVA. Aș dori să avem uh, un TVA armonizat. Nu creăm un nou TVA. Deci o parte din TVA-ul uh, definit în comun, deci o parte din acest TVA ajunge la bugetul european. E valabil și pentru, uh, impozitul, uh, pentru impozitul societăților. La fel, dacă vrem să facem ceva uh, în legătură cu o taxă privind tranzacțiile financiare. Același Același principiu se aplică și uh, unei taxe ecologice sau versi. Deci nu creăm un impozit european, ci uh, ne asigurăm că ajung la bugetul european mijloace financiare care sunt uh, percepute de către statele membre în cadrele care, pe care le vor defini. Și știu că sunt și uh, o serie de parlamente care își fac griji și de parlamentari care sunt uh, îngrijorați și care consideră că contribuția cea mai echitabilă este contribuția uh, națională, calculată în funcție de venitul național brut. Nu vom suprima contribuția națională, ci uh, importanța uh, ei relativă la finanțarea Uniunii Europene va scădea. Și spunem că, într-o situație ideală, uh, Uh, în decursul acestor șapte ani am dorit ca contribuțiile naționale să scadă cu 40% uh, și că ar trebui ca uh, noi resurse proprii să preia ștafeta de care Ianu și-a vorbit deja și care să constituie un pachet echilibrat. Iată, doamnă președinte, dragi colegi, ce doream eu să spun deocamdată. Mulțumim, domnule Depre, și acum aș dori să dau cuvântul domnului Alain Lamassur, membru al uh, grupului la nivel înalt uh, privind resursele proprii. Domnule Lamassur, așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră. Președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Aș insista asupra două sau trei puncte care au fost deja evocate de colegi. Mai întâi, trebuie să înțelegem faptul că reforma aceasta a sistemului de finanțare a Uniunii Europene nu mai poate fi evitată nu mai putem evita tocmai din cauza efectului uh, de clește care se produce din cauza scăderii în mod spectaculos a uh, resurselor din cauza Brexitului și, pe de altă parte, sporirea nevoilor. E vorba de răspunderi ale Uniunii Europene care au fost deja hotărâte, hotărâte deja de guvernele europene, au fost validate de parlamentele naționale și de instituțiile europene, mai ales în domenii precum stăpânirea fluxurilor migratorii, lupta împotriva terorismului islamist, lupta împotriva schimbărilor climatice și noul parteneriat de care avem nevoie împreună cu Africa. Pentru a face față acestor noi nevoi financiare, până în prezent s-a creat un fond cu tot felul de nume diferite, fond fiduciar sau instrument sau altceva, pentru fiecare tip de problemă nouă apărută. Ideea este că acum a venit momentul să punem capăt acestei uh, risipe și să avem un sistem de finanțare de la bugetul comun. Un al doilea punct pe care vreau să-l subliniez. Reforma aceasta nu e o revoluție, așa cum a spus și Gérard Depré, nu e vorba de o, un transfer al suveranității fiscale. Această suveranitate rămâne la nivel de state membre, la nivel de parlamente naționale. De fapt, e vorba de următorul lucru. Considerăm Uniunea Europeană ca un fel de colectivitate teritorială cum pe modelul care există în anumite țări. Spre exemplu, în Franța, noi permitem anumitor regiuni sau anumitor orașe să beneficieze de anumite venituri fiscale create de către autoritatea suverană la nivel fiscal, și anume Parlamentul Național, și care oferă acestor orașe și teritorii posibilitatea de a utiliza anumite impozite cu, evident, anumite marje de flexibilitate fixate de dinainte exact același model ar trebui să utilizăm. Și trebuie să ne amintim că în primii 20 de ani ai comunității economice europene pe acea vreme, e bine, CE atunci funcționa doar pe resurse proprii, fără niciun fel de contribuții naționale. Și acest lucru apare în tratate încă din prima zi. Deci resursele proprii erau drepturile, uh, impozitele vamale, care erau uh, sume importante, pentru că existau politici protecționiste. Apoi, TVA-ul, care era bine conceput și care funcționa și de atunci a fost schimbat sistemul și denaturat. Și mai era și încă un impozit, care astăzi ar fi considerat drept federal, dar care e acceptat de toată lumea și era o taxă pe uh, cifra de afaceri al întreprinderilor siderurgice și miniere creată cu CECO. Și acest lucru a funcționat timp de 20 de ani. Și de de 20 de ani încoace, sistemul a evoluat și până la urmă s-a schimbat total pentru că acum suntem finanțați prin contribuții naționale. Deci nu e o revoluție, ci aș spune eu, ne reîntoarcem la originile noastre la ceea ce exista încă de la bun început. Acum, în ceea ce privește opțiunile, nu vreau să le mai evoc, dar împărtășesc sugestiile care au fost făcute de către coraportorii din Parlamentul European și insist doar asupra faptului că, oricum, dacă există unanimitate a guvernelor și a ministrilor de finanțe pe anumite resurse proprii noi, oricum ultimul cuvânt aparține parlamentelor naționale, cu posibilitatea ca fiecare parlament să dispună de un drept de veto. Și e clar că e un subiect uh, important pentru parlamentele naționale. Apoi, un ultim aspect, ultima observație, aș prelua cele spuse adinaur de, și pe bună dreptate de președintele Artui. Trebuie să veghem ca pentru fiecare euro suplimentar cheltuit la Bruxelles, avem cel puțin un euro de economii la nivel național. Și dacă hotărâm că o anumită competență prerogativă va fi exercitată mai mult la nivel uh, european, atunci e clar că trebuie să se transfere și mijloacele aferente, personal, credite, finanțare, prin anumite resurse fiscale. Și deci va trebui să oferim contribuabilului, care în fond rămâne același, e vorba de contribuabilul european la nivel național, care oricum își plătește impostele, indiferent că politica se face la nivel regional, național sau european. E bine, acestui contribuabil noi trebuie să-i garantăm faptul că acest transfer al locului în care se ia o anumită decizie nu va duce la o povară suplimentară pentru el. Și, ba din potrivă, costul, raportul între costuri și eficiență va fi uh, mai bun. De aceea propun să avem o adevărată rețea de curți de conturi și sisteme de audit și în, alt, în alte autorități de auditare care vor verifica că de fiecare dată când se creează o agenție europeană, de fiecare dată când se spărește o administrație, se transferă o competență către nivelul european, e bine, principiul acesta de constanță uh, bugetară, deci principiul de subsidiaritate se verifică și asta pentru fiecare euro în parte. Mulțumesc! Thank you for, um, Mulțumesc pentru că ați respectat și timpul alocat și acum parlamentele naționale vor interveni. Mai întâi domnul Andrei Schlachter din partea Poloniei. Two minutes, please. Dziękuję pani. Două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul președinte spusese anterior că parlamentele naționale pot vorbi liber. De aceea aș dori să comunic părerea Parlamentului polonez și a guvernului polonez. Suntem pregătiți pentru dezbaterea pe cadrul financiar multianual pentru perioada de după 2020. Suntem conștienți ce provocări avem în fața noastră. Știm că trebuie să ne îngrijim de siguranța cetățeanului. Nu este vorba doar de cea militară, ci și de cea energetică, de pildă. De aceea avem o părere foarte clară în ceea ce privește magistrala Nord Stream 2. Susținem că transpunerea priorităților trebuie să îndeplinească obiectivele politicilor în domeniul agriculturii și a coeziunii. Avem nevoie de o abordare ambițioasă în ceea ce privește bugetul um, Uniunii Europene. Nu credem că bugetul Uniunii ar trebui să fie mai mic Așteptăm cu interes propunerea domnului comisar Oettinger. Dânsul a propus ca contribuțiile la bugetul european să fie de 1,1 din produsul uh, național brut. De asemenea, și resursele proprii să fie majorate. Thank you. And the next um, person... Mulțumesc. Și ultima persoană care va interveni, domnul Björn Vision din partea Suediei. Tack. Jag vill först kommentera budgetdiskussionen. Den svenska positionen är känd. Vi är EU. Mulțumesc. susținem Uniunea Europeană și această susținere în Suedia chiar s-a amplificat acum, odată cu Brexitul. Însă nu putem să îi convinge pe cetățenii noștri că banii lor uh, vor merge acum în mai mare parte către bugetul european, pentru că aici va exista rezistență. Există anumite state membre care vor să-și asume o responsabilitate mai mare, dar Brexitul totuși trebuie să facă în așa fel încât uh, această logică să fie Um, uh, dusă înapoi de unde a venit. Credem că pentru politica în domeniul mediului, resursele ar trebui să vină de undeva din afara bugetului și în ceea ce vrește politica agricolă ar putea, am putea să avem economii. Trebuie să ne gândim dacă impozitarea la nivel european nu ar duce totuși la o reducere a capacității de impozitare a statelor membre. De aceea trebuie să mergem mai departe cu această dezbatere, să ne gândim cum putem veni cu modificări fără a reduce marja fiscală în statele membre. Thank you. Uh, the next statement is... Mulțumesc. Și acum domnul José Manuel Fernández din partea Portugaliei. Mulțumesc. Da, e o discuție foarte importantă și o discuție care poate să ducă foarte simplu la populism. Observ că sunt persoane care își doresc ca bugetul să fie consolidat, dar apoi spun că nu vor resurse proprii suplimentare, noi. Deci asta ar însemna mai multe contribuții naționale, deci asta ar însemna mai multe impozite pe cetățeni, pe cei care sunt contribuabili. Și deci trebuie să explicăm un lucru. Dacă vrem să sporim bugetul, modalitatea cea mai simplă este să avem resurse proprii care să nu penalizeze cetățenii. Alții spun că își doresc ca sistemul care, așa cum e în momentul de față, să fie menținut. Deci, contribuțiile naționale să fie menținute. Ministrii de finanțe se comportă ca și cum ar fi proprietarii bugetului. Unii se simt și mai proprietari decât ceilalți. Și prin acest sistem, de fapt, facem o distinție eronată între cei care contribuie în mod net și cei care beneficiază în mod net. Aș vrea să amintesc că 85% veniturile de la buget vin de la statele membre și că, spre exemplu, Franța și Germania reprezintă 38% din bugetul celor 28 de state membre. Asta ar trebui să fie clar. E vorba de cetățeni. Toți cetățenii ar trebui să fie considerați de proprietarii bugetului și deci fiecare stat membru are de câștigat, e beneficiar la buget. iar cei care contribuie cu sume mai mari comparativ cu ceea ce primesc sunt și ei beneficiari de alte bunuri publice de care dispunem. Acum, eu nu știu dacă cetățenii știu că 94% din buget este utilizat pentru investiții și deci, de fapt, cam 80% de fapt sunt sume returnate înspre statele membre. Și în încheiere, cred eu că va trebui pe viitor să analizăm care va fi costul unei lipse de politici europene. Eu cred că Regatul Unit, care este un contributor net, a înțeles foarte bine cât îi va costa ieșirea din Uniunea Europeană. E un cost mai ridicat decât cheltuielile pe care le are acum în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Fernandez. Și acum a cuvântul doamna Sabine Filai din Franța. The time, it's two minutes, no... Uitați timpul, două minute alocate. Uh, je... Mulțumesc. Dacă urmărim uh, dezbaterea pe care am avut-o chiar de la începutul uh, reuniunii noastre, ne dăm seama că avem o problemă mai degrabă politică și de voință politică și de uh, întrebări politice. Cred că, într-adevăr, cu toții suntem de acord că reforma e inevitabilă, e adevărat, dar trebuie să vedem dacă ne dorim să fim o comunitate a destinelor și ce ne dorim să facem împreună și o întrebare la care nu trebuie să răspundem doar noi, ci și cetățenii și cetățenii, ă, cetățenele care contribuie la acest buget. Și cred că aceste întrebări ă, sunt inevitabile, nu mai putem să nu le punem, pentru că dacă noi, parlamentarii naționali, ar trebui să uh, Uh, acceptăm bugetul, să nu uităm că suntem uh, trași la răspundere de către cetățeni, de contributori. Și cred că a sosit momentul, Franța a propus uh, consultări cetățenești, președintele Macron le-a propus, 25 de state membre au acceptat să preia acest model de ce să nu punem aceste întrebări și cetățenilor? Care sunt prioritățile pe care și le doresc? Care sunt provocările uh, la care trebuie să facă față nivelul european? Și astfel am avea o marjă de manevră mai vastă pentru a uh, decide bugetul. Mulțumesc! Mulțumim pentru că v-ați respectat timpul și, în fine, doamna Isabel Toma, raportor uh, pentru cadrul financiar multianual. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Un minut am la dispoziție. Aș dori să spun în acest minut că tot ce a făcut grupul la nivel înalt eh, din care participa domnul Lamasur și tot ce a făcut Parlamentul, noi am încercat să mergem cu toții înspre o idee comună, respectiv că statele membre și bugetele naționale trebuie să fie beneficiarii resurselor proprii. Ce înseamnă acest lucru? cel puțin în parte, aceste resurse proprii ar trebui să uh, degreveze bugetele naționale și să meargă la bugetul european. Și e o idee foarte importantă pentru că astfel marja de manevră a bugetelor naționale uh, a crește. Și deci uh, bugetul european ar mai fi o povară pe umerii bugetelor naționale. Apoi, în al doilea rând, propunerile raportorilor noștri uh, încearcă să nu aibă un impact negativ asupra cetățeanului, asupra cetățeanului care deja plătește taxe și impozite la nivel național. Aceste propuneri încearcă tocmai să uh, uh, îi oblige pe cei care nu plătesc impozite sau care nu-și aducă contribuția la bogăția publică, uh, beneficiind sau trăgând foloase de pe urma infrastructurilor, ai uh, formării și așa mai departe. Aceasta este structura pe care noi vă, vă o propunem. Mulțumim, doamna Toma. Timpul ne presează, de fapt ne-am depășit timpul. Aș dori să dau cuvântul uh, vorbitorilor principali, dacă doresc, că fiecare va primi un minut pentru concluzii, dacă se poate. Nu știu dacă dorește cineva. Da. A little bit. Da, haideți să sintetizăm. Vorbim de resurse proprii noi, dar uh, asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm contribuțiile din produsul național brut, uh, pentru că este echitabil și predictibil, pentru că uh, există și o ajustare automată. Resursele, așa numitele resurse proprii, ar fi mai puțin predictibile. Și până la urmă totul depinde de voința politică, nu? Aveți dreptate, voința politică decide tot. Cum să realizăm această misiune imposibilă? Îmi pun speranța pe președinția bulgară, care va primi în cursul propriei președinții propunerea domnului Oettinger. Apoi va veni Austria și, din câte știu, Austria nu era mare fan al resurselor proprii. Însă, încă o dată, dacă vrem să finalizăm uh, cadrul financiar multianual, uh, Austria este decisivă pentru că deține președinția din iulie până în decembrie în acest an și de aceea întrebarea mea, cum să facem posibil această misiune imposibilă? Doamna președinte, de, de... Da, doamna președinte, din acest uh, scurt schimb de opinii, cred că reiese ceva clar și anume că pentru a justifica mijloacele suplimentare pe care le solicităm și cheltuielile pe care le face Uniunea Europeană, trebuie mai întâi să fim de acord asupra faptului că e vorba de un destin comun. Deci, trebuie să vedem ceea ce ne leagă pe toți împreună și ceea ce vrem să facem împreună. Și cred că prin acest scurt schimb de opinii uh, și cel precedent și acesta, constatăm că apare o provocare pentru acest uh, nou cadru financiar multianual. Acesta trebuie să fie echilibrat. Cum vom reuși noi, cum vor reuși statele membre să găsim acel echilibru între politicile pe care vrem să le menținem și am auzit că s-a vorbit îndelung despre PAC, despre cu politica de coeziune și în același timp să facem uh, uh loc și pentru noile politici și noile provocări care vor solicita din partea noastră o cooperare sporită dacă vrem să avem acel destin comun. Mulțumesc, domnule Depre, mulțumesc, domnului Lamasur. Vreau să amintesc tuturor, și asta va fi încheierea ședinței noastre, vreau să vă amintesc că noi, uh, la președinția bulgară a Consiliului, spunem că um, um, unde doi puterea crește. Deci e clar că trebuie să fim uniți. Și vreau să vă amintesc că avem cina prevăzută la ora 19 în uh, Casa Europeană a Istoriei Europene și va începe peste 5 minute. Deci vă mulțumesc pentru prezență. Nous attendons beaucoup de la présidence bulgare, en fait. Președinției bulgare.